Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimate colege. Cei harnici au ajuns deja aici, vă salutăm cu căldură. Doresc să-l salut de asemenea pe domnul Ducatel. Sper că am pronunțat bine numele, Dânsul este reprezentantul Comisiei. Vom începe în această dimineață cu punctul 13, cu definirea unei noi agende numerice pentru Europa. Aș propune să-i dau prima oară cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog să încercați să concentrăm cât se poate lucrurile, astfel încât să ne putem, să ne putem încadra în timp. Vă salut călduros și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. În această dimineață vă voi da informațiile în legătură cu progresul pe care l-am înregistrat până acum în definirea unei noi agende numerice europene. După cum uh, știți, domnul Barroso a inclus această chestiune în viziunea sa pentru strategia 2020. A anunțat acest lucru la data de 3 septembrie. Cred că e important să răspunem ce a spus dânsul atunci. A spus că această nouă agendă va fi acompaniată de un program legislativ se va încerca crearea unei uh, piețe unice digitale cu internet de viteză mare pentru că suntem uh, tot mai uh, dependenți de internet, aceasta este o inițiativă foarte importantă și de asemenea se va propune o nouă inițiativă pentru creșterea siguranței. Săptămâna trecută, la data de 48 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat un document de consultare și acesta se găsește în EU 2020 Aici agenda numerică se regăsește în mai multe părți din text. Se vor găsi chestiuni cum ar fi uh, piața, de interne- piața internetului și mai multe alte informații. Se subliniază foarte mult rolul economiei bazate pe internet. Aceasta poate crea uh, oportunități pentru inovație. Și de asemenea se poate, se încurajează libertatea de exprimare a populației. Acest document va fi deschis consultării până la data de 15 ianuarie anul viitor. Comisia va lucra rapid pentru a crea un document, probabil până în luna martie anul viitor. Din punctul nostru de vedere, munca a început la începutul acestui an. Din punctul de vedere al Direcției Generale, uh, spunem că este foarte bine ceea ce se întâmplă acum și salutăm această nouă agendă digitală. Va fi una mult mai largă. Am făcut de asemenea o muncă de dezvoltare în ceea ce privește uh, studii. S-au făcut niște studii cu privire la ce ar putea să facă parte din această nouă agendă. Acum vă voi spune punctele cele mai importante în ceea ce privește rezultatele consultării publice. Consultarea a fost deschisă din 4 august până în 9 octombrie. S-au primit 80, 834 de răspunsuri la chestionarele pe internet și 150 de răspunsuri în scris. Încă mai procesăm rezultatele. În săptămânile următoare vom uh, publica rezumatul acestor rezultate. Ca să vă dau o idee la ceea ce s-a întâmplat la consultarea publică, voi spune următoarele în legătură cu rezultatele chestionarilor. Vestea bună este următoarea. 92% dintre respondenți au considerat că o strategie TIC este foarte importantă pe această nouă agendă. I-am rugat pe respondenți să spună și care ar trebui să fie prioritatea cea mai importantă. Aceasta a reieșit că e internetul de mare viteză și rețelele deschise. A doua prioritate a fost o surpriză pentru noi. Se cer, uh, este vorba de o cercetare mai amplă în ceea ce privește noile tehnologii. Piața online a primit mai mult, mai puține voturi. Pe listă existau uh, șapte alte uh, chestiuni care nu s-au regăsit în uh, topul primelor patru, ceea ce privește energia, eficiența energetică. Există o diferență între răspunsurile individuale și cele venite din partea organizațiilor în chestionarele online. Cele individuale ocupă o proporție de 65% din totalul răspunsurilor. Se pare că indivizii sunt mai deschiși în ceea ce privește calitatea vieții. Răspunsurile din partea organizației subliniau lucruri diferite, cum ar fi cercetarea și de asemenea creșterea locurilor de muncă. Dacă e să facem o comparație, vom observa următoarele. Punctul cel mai important pentru indivizi a fost dreptul uh, utilizatorilor, în timp ce organizațiile au fost mai îngrijorate în, de stabilirea unor noi programe și a unor noi scopuri care ar putea fi evaluate în domeniul cercetării. Dacă discutăm despre deschidere, aceasta a fost foarte importantă. 90% dintre cei care au răspuns își doreau un internet uh, deschis. Deschiderea a fost un cuvânt cheie în rezultate. Cifra de 90% uh, se aplică de asemenea și uh, instituțiilor și ele au fost la fel de preocupate. În ceea ce privește investiția în rețelele din viitor, în infrastructura acestor rețele, ne punem următoarea întrebare. Investițiile publice, uh, cum ar fi uh, ingineria civilă, vor juca un rol foarte important. 88% dintre respondenți uh, își doresc investiții comune în infrastructură și sectorul public trebuie să joace un rol. Am pus întrebări și în ceea ce privește conținutul digital în aceste chestionare. Aici am descoperit următorul lucru. 79% dintre respondenți își doreau să existe anumite drepturi în ceea ce privește conținutul în diferite platforme. În ceea ce privește drepturile, s-au mai pus întrebări și în legătură cu uh, universalitatea acoperirii, cu informațiile private, 75% dintre respondenți ar fi dorit să existe un cadru legal în acest sens. 61% erau de acord cu abordarea armonizată a Uniunii Europene. Alții ar, ar, au ales o altă, le, o altă bază legală, cum ar fi legea, legile naționale. Cercetarea a fost de asemenea foarte un punct de mare interes. Dacă ne întrebăm în ce puncte este Uniunea Europeană puternică în domeniul TIC, atunci primim următoarele răspunsuri. E important în ceea ce privește energia, cult- tehnologiile care privesc cultura și rețelele. Care sunt punctele de importanță strategică? Aici e mediul energetic, cultura educațională și aceasta este strategică, dar, mai, dar și uh, partea soft și a fost, nu a fost, partea soft nu a fost văzută ca fiind atât de importantă. Să vedem care sunt zonele de risc, rețelele și serviciile de comunicație și de asemenea serviciile de internet. Și putem adăuga aici și nanotehnologiile. Din această parte a chestionarului a reieșit următorul lucru. Europa, Europa trebuie să facă mai multe pentru a-și integra politicile. Trebuie să existe un set de măsuri mai complet în ceea ce prive, privește cercetarea. S-a indicat că ar trebui să ne ocupăm mai mult de instrumentele de implementare și de fondurile structurale pentru a crea o adevărată bază. existat o, o minoritate de 42% dintre respondenți. Aceștia își doreau să fie, folosit, să fie folosită legislația și legislația în ceea ce privește sectorul soft pentru inovare și creștere în Europa. Pentru a încheia această analiza rezultatelor, vreau să mai spun următoarele. S-a discutat și despre serviciile publice pe internet. În strategiile anterioare, I-2010, se punea accentul pe uh, servicii de sănătate pe internet, dar 73% dintre respondenți au spus că mai trebuie să lucrăm foarte mult în următorul domeniu în ceea ce privește transparența serviciilor. Un număr similar și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește uh, controlul utilizatorilor asupra informației din uh, sectorul public. Oamenii sunt îngrijorați că datele personale sunt folosite necorespunzător sau sunt folosite prea mult de către guverne sau de către alte autorități publice. Și acum ajung la ultimul punct, la, trans- la trecerea spre o economie cu emisii scăzute. A fost pe locul 40 pe lista priorităților destul de jos. Și aici am primit, și în această parte am primit multe răspunsuri. Aici îngrijorarea era următoarea faptul că nu prea există alternative astfel încât oamenii să își poată schimba comportamentul. De asemenea, există ignoranță în ceea ce privește modele alternative, modele alternative de afaceri sau de stil de viață. Foarte mulți au considerat că accentul ar trebui să se pună pe acțiuni uh, legislative. Care vor fi următorii pași? Este puțin dificil să spunem aceste lucruri înainte ca viitorul comisar să intre în funcție. În mod clar ne vom folosi de rezultatele de aici și în uh, celelalte activități pe care le avem în luna ianuarie. Probabil uh, vor fi publicate sub forma unui document de lucru, cam în același timp cu uh, documentul 2020 va fi adoptată o strategie a agendei numerice. E foarte important în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru informații. Acum îi voi da cuvântul doamnei raportor Pilar del Castillo Vera. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru faptul că ne-a făcut această prezentare referitoare la strategia digitală pentru Europa, mai ales în circumstanțele și împrejurările în care ne aflăm astăzi, și anume că așteptăm instaurarea noii comisii pentru a vedea care va fi comisarul responsabil pentru uh, tehnologie și pentru comunicare. Însă președintele Barroso a semnalat în mod clar faptul că această orientare, această strategie digitală reprezintă probabil strategia cheie în propunerile pe care le va face pentru această nouă, uh, uh, acest nou mandat pe care îl începe Parlamentul European. Ceea ce doream să spun. În momentul de față avem norocul că, din multe puncte de vedere, se merge în aceeași direcție și anume de a dezvolta, de a uh, defini o strategie digitală pentru Europa. Există instituții care au făcut așa, acest lucru, președinția suedeză a făcut acest lucru și în continuare președinția spaniolă va continua acest proiect. Comisia s-a ocupat de asemenea de acest subiect și într-o situație atât de uh, bună, am avut șansa să se ia uh, această decizie de a face un raport din proprie, proprie inițiativă, în așa fel încât Parlamentul să poată și el să redacteze prima versiune a acestui raport. Eu sunt raportor și documentul va fi gata pentru dezbateri pentru uh, luna ianuarie, în așa fel încât să fim pregătiți uh, în momentul în care Comisia va defini, va prezenta comunicarea sa referitoare la agenda digitală, uh, probabil în aprilie sau mai, noi să avem deja o poziție clară în așa fel încât Comisia să poată țină seama de opiniile noastre, de sugestiile noastre și astfel Parlamentul European cu această ocazie uh, va putea fi prezent cu adevărat în această dezbatere. Nu am îndoieli asupra faptului că dacă toate aceste elemente vor coincide, dacă va exista în continuare acest dialog cu instituțiile private pe uh, seama uh, acestor uh, teme, este pentru că ne dorim cu toții să dezvoltăm o piață, o piață digitală, deschisă, competitivă, concurențială uh, și dacă nu vom face acest lucru, vom rămâne cu siguranță în urmă. Din punct de vedere al conținutului acestei uh, strategii al intervenției Parlamentului nostru, eu cred că există un punct cheie la care ne putem referi. Există un punct de plecare și anume rolul pe care această revoluție a telecomunicațiilor care se prezintă acum sub formă digitală, rolul pe care acesta și uh, consecințele pe care acestea le vor avea asupra cetățenilor, asupra oamenilor. Aici e vorba de aproape de istorie, care ține de ansamblul societății, ansamblul persoanelor și trebuie să le includem toate aceste persoane. Pentru că, într-adevăr, au existat și alte revoluții în alte momente în societate. Însă, e nevoie de o capacitate tehnologică, uh, digitală, în așa fel încât toată lumea să poată interveni. Pentru că dacă avem doar câteva elite care vor fi uh, la curent cu aceste tehnologii, nu va fi suficient. E nevoie ca toată populația să fie implicată, în așa fel încât să putem să implementăm în mod concret toate proiectele și strategiile pe care ne le dorim. Cam aceasta este ideea principală uh, pe care aș dori să o prezint în raportul meu, ce va fi uh, gata pentru luna ianuarie. De asemenea, am ascultat cu atenție rezultatele sondajului uh, care au fost prezentate de către reprezentantul Comisiei. E adevărat, analiza este foarte importantă, dar poate că ar trebui să ținem seama și de termenele pe care le avem la dispoziție. Poate că avem anumite, deocamdată anumite rezultate, rezultate parțiale. Însă va trebui ca această analiză să fie completată. Și, bineînțeles, nu uitați că ne lansăm într-o dezbatere pe un subiect deosebit de important și dacă ne dorim să definim obiectivele strategiei, ei, atunci iată că vom avea o oportunitate reală de a da un nou imbol dezvoltării societății noastre. Uh, Domnul Heckelfin. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit Comisia pentru acest raport privind competitivitatea digitală la nivel european și pentru faptul că TIC uh, a fost transformat într-o prioritate europeană în ultimii ani. În acest raport uh, sunt enumerate foarte multe realizări. Cu toate acestea, sunt de părere că acest raport este prea optimist și am să vă spun de ce. În primul rând, fiindcă Europa uh, nu este comparată cu restul lumii, cu concurenții săi, să spunem așa. Se vorbește despre numeroase realizări, dar nu spunem ce a făcut și restul lumii în acest domeniu. Dacă facem această comparație, o să observăm că în, în ceea ce privește unele acțiuni pozitive pe care le-am întreprins în ultimii ani, suntem totuși în urmă față de restul lumii. Aș dori ca agenda digitală europeană să fie mult mai îndrăzneață decât în ultimii cinci ani. Acea, aceasta trebuie să aibă obiective mult mai concrete și angajamente mult mai limpezi. Pot să vă dau și câteva exemple. De pildă, În evoluția TIC în Europa, ne discutăm uh, despre utilizatorii de internet. Se vorbește despre 43% în 2005 și 53% în 2008, o creștere uh, pozitivă, bineînțeles, dar oare este îndeajuns? Este uh, îndeajuns oare că doar puțin peste jumătate din populația Europei are acces la internet? S-ar putea ca procentul să fie mai mare de, decât în alte țări, dar dinamica este mult mai slabă. În câțiva ani, dacă continuăm la, în acest ritm, vom uh, uh fi în urma multor țări care sunt uh, puteri emergente în ceea ce privește internetul. În ceea ce privește accesul în bandă largă, acesta este definit ca fiind de 2 megabits pe secundă. După mine, după mine, acest prag este cam scăzut pentru internetul în bandă largă. Vă dau un exemplu din țara mea, Bulgaria. Jumătate din utilizatori au uh, peste 100 de megabiți pe secundă la internet și uh, avem și utilizatori cu viteză de 1 uh, gigabit pe secundă. Aceste toate acestea au uh, stimulat uh, activitatea furnizorilor de mm, internet. În multe țări europene este posibil acest lucru, dar este prea costisitor. Dacă vorbim despre accesibilitatea internetului de mare viteză, vom vedea că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește scăderea prețului a accesului la internet tarifelor de accesare a internetului. Vorbim despre fibră optică și alte uh, modalități de uh, transfer de informații pe internet. Și aici avem foarte multe exemple bune în Uniunea Europeană, în unele țări, unde rețeaua de fibră optică este foarte bine pusă la punct. Dar, uh, în linii mari, la nivel european, nu putem spune că am realizat prea multe. Și dacă nu folosim aceste mecanisme de transfer al datelor, atunci uh, trebuie să vă spun că vom rămâne prizonierii unor tehnologii învechite și pe viitor. Au avut loc dezbateri interesante, chiar și uh, în Parlamentul European, în ceea ce privește produsele uh, Web 2.0. Dacă analizăm situația la nivel european, nu avem decât unul singur, și anume Skype. Pe de altă parte avem uh, Facebook, Twitter, Google, YouTube, toate vin din SUA, și uh, sunt acum în mare vogă în Europa. Nu cred că avem motive să fim prea mândri uh, în ceea ce privește inovațiile din domeniul internetului. Nici în ceea ce privește promovarea uh, open source internet nu am făcut prea multe. Trebuie să luăm uh, foarte în serios această situație și sunt de părere că acest lucru se va oglindi și în raportul elaborat în Parlamentul European în ceea ce privește reglementarea internetului. Am discutat uh, de curând uh, privind uh, Google Libraries, conținutul de știri și modul în care mass media folosește Google pentru obținerea de informații. Am văzut că în SUA Google a căzut la un acord cu, cu, um, cu mass media în ceea ce privește folosirea informațiilor și trebuie să ne grăbim. Fiindcă dacă s-a făcut un acord deja și nu ne mișcăm destul de repede, ne vom regăsi într-o situație în care uh, editurile europene uh, vor fi vor avea o poziție subminată față de uh, omologilor din SUA. În ceea ce privește regulamentele privind internetul, aici nu se dorește o restricționare a accesului, ci o mai bună funcționare a instrumentelor pe care ni le oferă internetul pentru a aplica legislația în vigoare în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală și chestiuni uh, cum ar fi uh, pornografia infantilă, folosirea cărților de credit. Uh, trebuie să folosim internetul pentru a aplica legislația aceasta. Iată un subiect foarte important la care trebuie să ne mai gândim, trebuie să vedem cum găsim un echilibru uh, în ceea ce privește drepturile tuturor părților interesate în acest domeniu. S-a vehiculat o idee foarte bună. din partea comisiei, de doamna comisar, în ceea ce privește uh, coordonatorii, coordonatorul de securitate cibernetică la nivel european. Aceștia există în Japonia, Corea de Sud și uh, SUA. Este vorba de, uh, de persoane care monitorizează mediul online pentru a asigura siguranța acestuia. Și poate că acesta ar fi un subiect foarte bun de raport din proprie, de proprie inițiativă din partea comisiei noastre. E vorba de securitatea cibernetică și modul în care aceasta poate fi promovată, fiindcă acest lucru va stimula uh, folosirea internetului de către mediul de afaceri și uh, de către alți utilizatori. În momentul în care vorbim despre viitorul nostru, despre obiectivele și sarcinile internetului, acestea vor trebui să fie mult mai îndrăznețe decât în ultimii cinci ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Ați avut foarte, foarte multe întrebări. Domnule, probabil doriți să răspundeți. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește comentariile doamnei raportor, bineînțeles că ne dăm seama de ce s-a întreprins la nivelul Parlamentului, Consiliului, președinției și alte organizații. Este uh, Uh, foarte greu să fim tot timpul la curent cu aceste realizări și acest lucru ne mănâncă tot timpul. Ne bucură foarte mult faptul că președinția suedeză a întocmit un raport foarte folositor în ceea ce privește uh, Uh, societate bazată pe cunoaștere verde în septembrie și noi am lucrat îndeaproape cu aceștia. Sperăm în continuare să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră în ceea ce privește întocmirea rapoartelor și în măsura în care ne stă în putință vă vom furniza informații și date pentru a fi pe aceeași lungime de undă de conținut în ceea ce privește documentele întocmite. În ceea ce privește noile priorități, este foarte greu uh, să spunem care, care vor fi acestea, fiindcă este vorba de o judecată politică, dar uh, părerea noastră este că aceste mm, competențe vor fi necesare în viața profesională, e vorba de tehnologii de domeniul TIC, dar uh, va exista și un fel de alfabetizare, deprindere mm, de alfabetizare în domeniul internetului, acestea vor fi competențe cruciale, fiindcă, iată, avem uh, rate de absorpție foarte ridicată uh, la nivelul indivizilor în uh, grupurile de vârstă uh, Ah, mai tinere, dar um, ah, trebuie să vedem cum stau lucrurile și cu celelalte grupuri de vârstă. Poate că acest subiect nu a fost uh, destul de discutat până acum, dar va fi foarte important, mai ales în contextul uh, problemei șomajului cu care ne confruntăm. În ceea ce privește a doua intervenție, care se referă la poziția noastră internațională, dacă analizăm uh, Uh, gradul de folosire al internetului în Uniunea Europeană față de SUA, observăm uh, că, bun, tinerii toți folosesc internetul, 80-90% uh, de tineri sub vârsta de 25 sunt utilizatori ai internetului, dar dacă Uh, mergem la vârstele superioare, vom vedea că uh, scăderea este mult mai rapidă în Europa decât în SUA. Și de ce se întâmplă acest lucru? Probabil fiindcă în Statele Unite ale Americii uh, persoanele ehm, mai în vârstă eh, aveau un grad mai ridicat de studii, pentru că până la urmă studiile determină gradul de folosire al internetului. Mai mult în SUA, eh, oamenii rămân în câmpul muncii mai mult timp și, bineînțeles, ehm, activarea în câmpul muncii este foarte importantă în ceea ce privește utilizarea internetului. Aveți dreptate, trebuie să facem aceste comparații internaționale, dar nu doar la suprafață, trebuie să mergem în detalii, să vedem ce înseamnă și cum putem adapta acest lucru la situația noastră, pentru că dacă facem pur și simplu această comparație, fără să uh, căutăm motivele acestor diferențe, atunci mergem pe o cale greșită. În ceea ce privește um, întrebarea de ce în uh, Europa nu avem companii uh, web 2.0 uh, cum sunt în Statele Unite. Un motiv la care ați făcut și dumneavoastră referire este faptul că există o fragmentare a regulilor ce reglementează serviciile web în, în Europa. Avem 27 de astfel de sisteme de reglementare și modalități diferite de punere în aplicare, fie că este vorba de drept contractual, uh, drept, uh, legislația facturilor, uh, rezolvarea conflictelor între consumatori și așa mai departe. Trebuie să, trebuie să înțelegem că există această diferență la nivelul regulamentelor și dacă dacă înființezi o companie, o astfel de companie, s-ar putea să ai succes la nivel național, dar pentru a-ți extinde piețele, ce să faci? O să, o să te extinzi într-o altă țară europeană? Nu, o să te duci direct în SUA și o să beneficiezi acolo de numărul imens de consumatori la care poți avea acces. Și iată, trebuie să facem ceva aici, fiindcă acest uh, dezavantaj din punct de vedere al concurenței este foarte important pentru noi. În ceea ce privește uh, tehnologia web mobilă, uh, și aici am, am avut stimulente în calitate de, de producător și de furnizor de servicii în ceea ce privește aceste tehnologii și, bineînțeles, următoarea uh, fază a internetului se va baza foarte mult um, pe conexiuni, uh, conexiuni fără fir dacă nu uh, facem acum ce trebuie, vom rata această următoare fază de dezvoltare. Uh, și um, Aici este vorba de și aici este vorba de Google Book și poziția noastră în, în Europa. Noi uh, am avut uh, mult mai multe informații în ceea ce privește drepturile și am stabilit o bază de date de informații astfel încât suntem de părere că putem să uh, trecem în fața Statelor Unite ale Americii dacă uh, dacă ajungem uh, la un acord și la o armonizare, precum și la o dezvoltare potrivită a relațiilor uh, între părțile interesate, între deținătorii de drepturi și uh, ceilalți actori implicați. În ceea ce privește aceste diferențe de reglementare și legislație la nivel european, am um, revizuit achiul comunitar uh, în ceea ce privește modul în care afectează domeniul TIC, iar acest uh, studiu a fost întreprins de o o firmă de avocatură foarte cunoscută și vom publica în, cunos- în curând acest document. Vom împărtăși rezultatele, dar este clar că mai rămân multe de făcut. Siguranța, securitatea cibernetică este un domeniu analizat, bineînțeles. Avem o convenție internațională privind securitatea cibernetică. la care doar 13 state membre sunt semnatare și mai puțin de 13 au aplicat-o, astfel încât nu, nu este neapărat nevoie să avem noi reguli, ci să le punem în aplicare pe cele existente. Darf mich äh, ganz herzlich bedanken. Vă mulțumesc foarte mult. Putem astfel să închidem acest punct de pe ordinea de zi. Nu s-a mai înscris nimeni să ia cuvântul. Colega del Castilia ne-a spus deja că va prezenta un raport în luna ianuarie și probabil vom uh, începe tot cu această dezbatere la data de 11 ianuarie. Vom avea și audierile pentru noi comisari tot atunci. Vom primi raportul în ianuarie și vom discuta atunci mai departe. Vă mulțumesc, anunț următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc din nou. Momentan nu putem trece la acesta pentru că doamna Avălian încă nu se află în sală. Va sosi în curând, bine. Atunci vom face pauză, un minut. Vă rog, nu plecați prea departe. Vom continua foarte repede. meine Damen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, continuăm. Uh, uh, yes. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor, continuăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14, proiecte de investiții în infrastructură energetică din cadrul comunității europene. Punctul 14. Doamna Avălian are cuvântul. Este rândul dumneavoastră. Uh, thank you, Chair. Good morning, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, dragi colegi. Voi vorbi pe scurt pentru că ați văzut deja documentele de bază unde ați putut să vedeți care este poziția mea. Voi răspunde cu plăcere la comentariile și întrebările dumneavoastră doresc să ating niște puncte care ar trebui să mai fie discutate cu comisiile și cu, raport- cu comisia și cu raportorii din umbră. Nu ar trebui ca acest regulament să ducă la o și mai mare povară administrativă. De aceea cred că comisia ar trebui să fie mai clară în ceea ce privește care vor fi cerințele de raportare în acest caz în comparație cu în alte cazuri. Acest lucru se poate face prin implementarea regulamentului, dar de asemenea uh, și colegii mei ar putea să clarifice această situație în raportul acesta. Cred de asemenea că ar trebui să fie mai clar care sunt obligațiile de furnizare a informațiilor în ceea ce privește proiectele de investiții în statele membre. Cred că se va minimaliza povara administrativă, cred că acest lucru nu era clar pentru toată lumea, deși a fost explicat, în, deși acesta a fost explicat. Cred că am dorit să înțelegem mai bine care e raționamentul care stă la bază. Unii au fost îngrijorați în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor, în ceea ce privește datele comerciale am un proiect în ceea ce privește aceste, aceste deci, decizii, însă accept sugestii. Comisia folosește într-o manieră neutră informațiile pe care le deține. Cred că acest lucru este important pentru toți cei implicați în acest regulament. Unul dintre punctele principale e următorul. Când uh, un plan de investiție trebuie să fie anunțat, dacă informația se dă prea devreme, atunci probabil că nu este nu ne putem baza foarte bine pe ea. Și atunci ar putea exista și șanse ca proiectul să nu fie dus la îndeplinire. Am discutat acest subiect în amendamentul 9, dar vreau să aud și care este părerea dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește lista de proiecte care trebuie raportate, cred că e important să existe și planuri în ceea ce privește extragerea de gaz și petrol, gazeificarea gazelor naturale și, de asemenea, se, în ceea ce privește pragurile în um, investițiile în ferme oliene. Există aici un aspect instituțional și legislativ. Știți că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona avem articolul 194 care se ocupă tocmai de politica energetică supusă uh, procedurii de codecizie. Cred că ar trebui să ne bazăm pe acest articol, așa cum uh, spune și Comisia în propunerea sa. este un aspect important în viitoarea politică energetică. M-am întâlnit cu domnul Rute în Strasbourg și acesta a confirmat faptul că regulamentul trebuie să uh, se afle sub regulament, sub procedura de codecizie. În ceea ce privește cadrul legal, procedura va fi puțin întârziată, nu foarte mult. Avem nevoie de avizul uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice. Trebuie să ne asigurăm că toate drepturile Parlamentului sunt respectate. Înțeleg că domnul președinte va trimite o scrisoare Comisiei cu acest subiect și de asemenea Direcției Generale. Cam atât pentru acum, vă mulțumesc și aștept să aud ce au de spus colegii mei. Vă mulțumim. Puteți fi sigură că această scrisoare va fi trimisă și vom vedea acum de ce lucrurile s-au întâmplat puțin diferit de cum ți-a spus, dar vom trimite cu siguranță această scrisoare. Avem două înscrieri la cuvânt. Primul este... Bine. Am, uh, am citit uh, documentele, bineînțeles, Acum nu aș dori să mă refer la numeroasele amendamente cu care nu sunt de acord. Vreau să amintesc două domenii în care am anumite îndoieli. Nu sunt sigură dacă sunt, nu sunt sigură dacă sunt cele mai potrivite. Concurența este cea care domnește. Acest lucru nu se poate, nu poate fi e de netăgăduit. Trebuie să vorbim de piețele de energie în contextul concurenței. Și citim primul, în primul amendament următorul lucru. Scopul acestui amendament nu dorește să intervină în funcționarea pieței unde vrem atunci să aibă loc intervențiile. De exemplu, am putea vorbi despre piața electronică. Aici s-ar putea ajunge la uh, niște probleme pe piață pentru că cei care vor, vor suferi vor fi consumatorii. Nu putem să permitem o situație în care se va ajunge la o, la o denaturare a pieței în ceea ce privește energia. Acum trecem prin criza financiară aceasta se resimte și a cauzat pagube în economia reală. Trebuie să intervenim. Infrastructura energetică este cea mai importantă pentru întreaga economie și este afectată direct. Nu putem să ținem o pledoarie împotriva pieței astăzi însă să excludem total faptul dacă poate sau nu uh, Uniunea să intervină în funcționarea pieței e un lucru periculos. E periculos și când privim din perspectiva crizei. Trebuie câteodată să intervenim. Și încă un punct. Am citit că trebuie ca datele să fie de o bună calitate, să ne putem încrede în ele. Se vorbește în patru locuri despre, um, despre date și de ce, ce calitate trebuie să aibă acestea. Eu cred că se exagerează puțin. cei de pe piață sunt cei care ar trebui să raporteze în ceea ce privește inovațiile în infrastructură. Ei au nevoie de informații pentru a putea să plănuiască investiții. Așa că această încredere exagerată noi nu vrem să ducă la anumite impedimente. De aceea aș propune să nu accentuăm atât de categoric următorul fapt și anume că Uniunea nu poate să intervină în funcționarea piețelor energetice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul coleg Birec. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe mai întâi cu un comentariu. Și eu mi-am pus întrebarea de ce s-au prevăzut aceste, de ce s-au introdus aceste prevederi sub forma unui regulament. Poate că am putea să avem doar o decizie care să precizeze că informația trebuie să fie clară și să se colecteze doar informațiile absolut necesare. Și cred că ar fi uh, suficient. Însă, după părerea mea, e și o chestiune de viitor. Trebuie să ne gândim la modul în care se va realiza integrarea europeană și cum anume vom rezolva chestiunea aprovizionării energetice. Trebuie implicate toate statele membre în realizarea unor mari proiecte de infrastructuri energetice. De asemenea, s-a evocat chestiunea solidarității, însă eu nu cred că acest lucru trebuie să se facă în detrimentul competitivității și a concurenței. Asta încearcă să facă până la urmă comisia. Încearcă să găsească un echilibru. Își dorește, bineînțeles, uh, o anumită transparență, însă am senzația că e ca și cum ne-am pregăti pentru un mare proiect european, un proiect de infrastructuri europene. Însă nu cred că acesta este scopul. Um, nu știu dacă astfel pregătim în modul cel mai bun uh, viitorul energetic al Europei. Uh, proiectul este complex, și ceea ce este important este să avem o concurență echitabilă și să avem o solidaritate între statele membre. Deci aceste concepte trebuie într-adevăr incluse. Dar dacă ne dorim într-adevăr un regulament pe această temă, ar trebui să ținem seama de prioritățile de dezvoltare ale anumitor state membre. Trebuie văzute lucrurile de la caz la caz și nu văzute în ansamblu ca o enormă infrastructură la nivel european. Acum, în ceea ce privește textul, eu cred că poate ar trebui să facem uh, anumite distinții în mod mai clar. Există chestiunile de proceduri în ceea ce privește autorizările, există investiții în anumite state care necesită foarte multe autorizări și asta întârzie, bineînțeles, punerea concretă în funcțiune a acestor uh, infrastructuri, intrarea lor în exploatare. Putem spune, putem considera că acesta, această investiție este în curs, însă, încă o dată subliniez, procedurile nu sunt aceleași în toate statele membre. Apoi, se vorbește de asemenea și despre sisteme energetice care trebuie să fie eficiente. Într-adevăr, e un aspect important. Trebuie să insistăm asupra siguranței aprovizionării. Pentru mine asta este prioritatea principală, în așa fel încât să nu ne regăsim într-o situație așa cum am uh, uh cunoscut iarna trecută. Acum, în ceea ce privește investițiile, eu aș prefera o perioadă de 5 ani și nu de 3 ani, pentru ca aceste investiții să se poată face pe termen lung. Uh, a fost evocat de asemenea și cărbunele în ceea ce privește uh, infrastructurile. Însă, nu uitați, în trecut cărbunele a fost o sursă de energie deosebit de importantă. Nu cred că trebuie să uh, o excludem acum din uh, noile infrastructuri. Au fost evocate diferite sectoare, diferite parametre pentru aceste sectoare energetice, însă nu se precizează exact despre ce este vorba. Bănuiesc că e vorba de parametre tehnice, dar poate că ar trebui să vorbim de parametre de exploatare. Apoi, uh, nu s-a evocat chestiunea energiei nucleare. Acolo trebuie prevăzute infrastructuri specifice pentru energia nucleară, pentru că ulterior va trebui să, uh, să examinăm cum anume vom recicla, vom uh, reutiliza toate aceste uh, deșeuri, deșeuri nucleare. Deci, și în acest caz ar trebui ca parametrii să fie definiți mai precis. Apoi, în ceea ce privește sistemele energetice, da, se discută foarte mult de aceste sisteme energetice, însă, din păcate, nu am văzut vreo definiție a acestui concept. Poate că ar trebui să definim acest lucru. În ceea ce privește uh, site-urile de stocare ale deșeurilor. De asemenea, e un aspect important pentru că anumite state membre prevăd să construiască uh, anumite uh, centrale nucleare. Acest lucru face parte din infrastructură, mai ales dacă ne dorim să trecem la infrastructuri comune la nivel european. Vă mulțumesc, uh, colega Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Din punct de vedere al grupului Versilor, noi susținem Uh, pe doamna raportor în ceea ce privește schimbarea temeiului legal în uh, cazul acestui document. Susținem anumite puncte care au fost uh, evocate de doamna Vălean, mai ales în ceea ce privește extinderea listei infrastructurilor ce trebuie incluse. Și așa cum spunea și colegul nostru direct, trebuie nu numai să ne extindem către petrol și gaze, ci și uh, către producția de căldură, stocarea electricității, bineînțeles toate infrastructurile care se referă la energia nucleară și nu doar producția acesteia. În al doilea rând, uh, susținem amendamentele doamnei raportor în ceea ce privește pragul de notificare. E adevărat că având un prag de notificare la 10 MW uh, pentru energia eoliană, am avea suficiente infrastructuri. Cu un astfel de prag, doar 10% din energia fotovoltaică ar fi luată în considerare sau, de fapt, jumătate din capacitățile geotermice. Deci noi am propus să întărim amendamentele propuse de doamna raportor pentru a merge dincolo de uh, scăderea acestui prag, uh, spre exemplu referitor la energia regenerabilă și de asemenea să integrăm și alte energii regenerabile, pentru că sunt capacități care se dezvoltă foarte mult. În schimb, noi avem îndoieli în ceea ce privește vizibilitatea pe termen mijlociu. Da, am ascultat argumentele doamnei Vălean, Însă, pe de o parte avem datele și fiabilitatea acestora și pe de altă parte avem uh, miza cea mai importantă și anume anticiparea. Mie mi se pare că propunerea comisiei merge mai degrabă în sensul unui adevărat instrument de ajutor pentru luarea de decizii și nu doar un registru a ceea ce s-a realizat. Dacă vrem un instrument de care se poată uh, facilita luarea de decizii, ne e nevoie de uh, propunerea comisiei, care, după părerea mea, merge în sensul corect. Mai există un punct în ceea ce privește captura și stocarea car carbon de carbon. Uh, nu știu dacă formularea eventual pune probleme. Mi se pare că s-a exclus tot ceea ce se referă la transportul dioxidului de carbon. Nu știu dacă e doar o problemă de formulare sau o problemă de conținut. Apoi, în ceea ce privește confidențialitatea datelor, da, există această provocare a confidențialității, da, Uh, mizele energetice sunt de fapt mize democratice majore, deja astăzi și pentru anii ce vor urma. Și mi se pare că modul în care întărim astăzi această confidențialitate acestor date nu uh, mi se pare a fi suficient de coerent cu dezbaterea democratică pe care trebuie să o avem pe această temă. Deci va trebui să găsim un echilibru mai bun între transparență și confidențialitate. Apoi, un ultim comentariu. Trebuie să fim siguri că în această muncă vom consulta cât mai extins posibil Uh, vom avea această analiză transsectorială, se va ține seama de asemenea și de tot ceea ce e energia descentralizată, chiar dacă proiectele în sine nu se încadrează în prag. Va trebui să fie utilizate toate planurile naționale în materie de energie regenerabilă pentru a fi sigur că toată această energie descentralizată să poată fi integrată în plan, în așa fel încât să avem o imagine clară a ofertei noastre energetice. Un alt punct care mi se pare de asemenea esențial și acest lucru figurează în partea uh, de introducere, trebuie să fim siguri de un lucru. De multe ori în text s-a spus că uh, ne-am putea confrunta cu subcapacitate. Noi suntem de părere că e nevoie de un echilibru mai bun pe, în această abordare și să lucrăm atât pe ideea subcapacității, dar și eventual pe ideea supracapacității. Și dacă avem o abordare care integrează în mod mai dinamic cererea și oferta, într-un mod mai dinamic integrează obiectivul de reducere a consumului de energie până în 2020, da, atunci poate că și aici obținem acel instrument pentru luare de decizii, poate că putem constata că în anumite locuri există un risc de subcapacitate și în alte locuri un risc de supracapacitate. Un alt punct care nu este menționat în proiect. Mi se pare foarte important că în momentul în care dorim să avem o imagine clară și un instrument care să fie util pentru luarea de decizii în ceea ce privește instalațiile, atunci e nevoie și de date referitoare la finanțare. Pentru că astăzi toate statele uh, membre au probleme cu finanțele publice. Știm că multe proiecte necesită finanțare publică, de aceea ni se pare esențial să avem și informații cu privire la finanțare în, în informațiile ce sunt furnizate. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Comisia, domnul Herbrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport. Cred că doamna Vălian a făcut o muncă excelentă. Considerăm că a făcut o analiză foarte profundă a propunerii noastre și suntem de acord cu majoritatea lucrurilor propuse. Avem uh, niște îngrijorări, iar acestea au fost exprimate astăzi aici de către colegii noștri. Domnul Direc și domnul Jado au atins aceste puncte. E vorba de amendamentul 9 din raportul doamnei Vălian. În acesta se încerca o, uh, o scădere a timpului în, a intervalului de timp în care trebuie anunțată investiția. Cred că acest uh, criteriu, în cazul în care se ajunge la o concesie, exprimă foarte bine, de fapt, starea de fapt. Obiectivul propunerii noastre este următorul, să existe o mai mare claritate în uh, stadiile incipiente ale investițiilor. Nu știm foarte multe despre ce se va întâmpla în producția de energie în următorii zece ani. De aceea am propus această limită de cinci ani această limită de 5 ani, care e înainte ca investiția să se facă, e o perioadă de plănuire în care noi trebuie să adunăm mai multe informații în ceea ce privește dezvoltarea sectorului în domeniul energetic în următorii ani. Dacă ne uităm la data la care a început uh, munca, atunci uh, vom vedea că ne bazăm pe niște dezvoltări pe termen mai lung. Amendamentul 9 și 10 ne îngrijorează și pe noi și încă o dată colegii mei din sală au uh, vorbit despre aceste două puncte. Acum în ceea ce privește temeiul legal. Am consultat, bineînțeles, serviciul juridic. Ni s-a spus spus că există articolul 373 și 187 din uh, tratatul Euratom. Acesta se referă tocmai la colectarea datelor. Ar trebui ca acesta să fie temeiul legal. Articolul, articolul 194 se ocupă mai mult de conținutul politicii. Au existat aceste, con, aceste discuții și în Consiliu. Consiliul ne-a spus următoarele, va ține cont de, de modificările din Parlament și vor acționa ca și cum ar fi procedura de codecizie. Ei consideră că articolul 337 este temeiul legal care ar trebui folosit. Noi nu avem o mare flexibilitate aici ca serviciu juridic. Acum despre celelalte puncte care au fost menționate. A existat un uh, subiect care s-a regăsit în ceea ce au spus uh, colegii și anume confidențialitatea datelor. Vă asigur că nu dorim să limităm transparența. Datele comerciale sensibile trebuie însă să fie, pro, să fie protejate și acest lucru vrem noi să-l facem. Domnul Jadot a cerut să fie incluse și alte date, alte informații în ceea ce privește gospodăriile. Cred că trebuie să știm exact ce fel de povară administrativă le va reveni părților implicate iar apoi să vedem ce grad de transparență putem atinge. În ceea ce privește gospodăriile, cred că e mult prea departe de ceea ce putem noi face prin acest regulament. Am contactat uh, Eurostat în ceea ce privește gospodăriile și dezvoltarea lor în viitor pe următorii cinci ani, probabil că ar fi mai bine să acționăm așa. Domnul Ghirec a spus următoarele, a spus că ar fi trebuit să abordăm uh, întrebări mai importante, cum ar fi, cum ar fi autorizările și că ar trebui să avem o obligație de a lucra spre o infrastructură paneuropeană. Cred că aceste lucruri uh, depășesc regulamentul nostru. Noi ne referim doar la colectarea datelor și nu uh, nu facem politici în această direc- direcție în ceea ce privește politicile și infrastructura. Anul viitor ne vom ocupa de rețeaua de energie transeuropeană, însă pentru moment aceste lucruri sunt în afara propunerii. Domnul Ghirec și domnul Jadu au vorbit despre lucrurile care sunt acoperite. Ar trebui să clarificăm niște lucruri. Domnul uh, Jarec a spus că energia nucleară nu este acoperită, însă nu e așa. Există și acest punct dar în ceea ce privește deșeurile rezultate, aici aveți dreptate, nu au fost incluse, probabil putem cere o modificare spre a include și acest tip de deșeuri. Mai există și în anex această informație, probabil ar trebui să vă uitați din nou la document. Și un ultim lucru care depășește sfera de activitate a acestui regulament și anume transparența din partea investitorilor. Însă, în general, mă bucur că am fost sprijinit aici Sper că vă veți regândi la amendamentele 9 și 10. Doamna Vălian, trebuie să vă gândiți încă o dată la limitarea acestui timp pentru observații și în ceea ce privește începerea muncii trebuie inclusă neapărat perioada de planificare. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați sprijinit. Da? Mulțumim, domnule. În ceea ce privește întrebarea legată de procedură, aș dori să dau cuvântul serviciului juridic. Domnul Rodriguez este aici. Astfel vom putea să clarificăm situația. Domnule Rodriguez, aveți cuvântul. Chairman. Uh, just very briefly and to, to give a first assessment concerning the... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o primă analiză a temelui uh, juridic. După cum am spus, articolul 284 uh, era propunerea inițială care a fost înaintată Parlamentului, însă acum, cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, după cum am spus, există un nou temei legal și anume noul articol 194 putem vedea că, având în vedere că scopul principal al acestei propuneri este să colecteze informații pentru a avea, și citez în considerentul 2, avea o privire de ansamblu asupra modului în care se dezvoltă investițiile uh, în domeniul energetic în comunitatea europeană, închei citatul, noi considerăm că, plecând de la ideea că acesta este scopul principal, atunci temeiul juridic trebuie să fie uh, noul articol 194, baza cea mai indicată și mai potrivită pentru acest scop. Uh, bineînțeles, uh, în propunere există uh, ideea de notificare și de colectare a datelor, însă nu reprezintă scopul principal. Scopul principal este să avem o privire de ansamblu a pieței energetice pentru a vedea cum anume aceasta funcționează. Este unul dintre scopurile prevăzute în mod clar în articolul 194. De aceea noi considerăm că acest regulament poate fi adoptat în uh, acest, pe baza acestui temei legal. Deci, în codecizie. Un alt subiect acum, uh, referitor la tratatul Eurotom, Euratom. Oare acesta ar putea să fie un temei legal? Uh, ne, ne discutăm aici de două, două baze juridice, tratatul Euratom și tratatul Comunității Europene. Uh, bineînțeles, pentru Euratom nu există codecizie și asta înseamnă că prevederile tratatului Euratom pot oferi o bază juridică pentru uh, uh, acest regulament. E vorba de articolul 187 și atunci am putea să împărțim acest regulament. O parte să țină de uh, Tratatul uh, Uniunii Europene, cu o decizie, uh, noul articol 194 și o parte care se țină de tratatul Euratom, articolul 187. Și atunci ne vom afla într-o procedură de simplă consultare a Parlamentului. Iată, deci, primele informații pe care le putem, vi le putem pune la dispoziție în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, fac următoarea propunere. Îi promut, voi scrie o scrisoare din partea comisiei, astfel încât să verificăm încă o dată lucrurile. Cred că ceea ce tocmai am auzit ar putea fi o soluție, această împărțire această împărțire pe cele două tratate. Cred că trebuie să le luăm în considerare și să vedem cum vom face. Oricum va fi scrisă această scrisoare. Consider că cunoașteți care sunt datele. Uh, data de 9 decembrie este data pentru, pentru 9 decembrie este data pentru amendamente, iar apoi se va, vom, vor mai urma consultații. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunteți de acord, a existat o problemă. Domnule Brecht, doriți să spuneți ceva? Da, despre scrisoarea pe care o veți scrie și pe care o așteptăm. Ați putea să scrieți și Consiliului o asemenea scrisoare? Da, aveți dreptate. Da, aveți dreptate, așa vom face. Vă, dorim, vă doresc să fiți de acord cu o mică schimbare. Avem o problemă cu prezențele, așa că dacă sunteți de acord, trecem acum la punctul 18, un raport al doamnei Podimata. În 5 minute ne putem ocupa de acesta. Așa cum s-a întâmplat și ieri în cazul doamnei Țicău, vom putea trece foarte repede peste acest punct. Doamna Podimata, aveți cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας ενημερώσω πολύ σύντομα για το... Stimați colegi, pe scurt câteva informații în ceea ce privește discuția cu Consiliul și Comisia Europeană cu privire la energia și alte resurse. Pe data de 17 noiembrie, am uh, ajuns la un acord politic împreună cu Consiliul, așa că s-au încheiat negocierile în ceea ce privește eficiența. Au avut loc două întâlniri tehnice pentru temele corespunzătoare și cele care, bineînțeles, au și o importanță politică. Rezultatul final este următorul, apare în acordul politic. Negocierile se, con- se concentrează pe uh, trialog. Ar, ar, conține următoarele elemente. Uh, acestea se, uh, acestea se bazează pe uh, felul în care arată lucrurile. Acesta a fost cel mai dificil și aici au fost cele mai complicate discuții. În, la text și la prima lectură acesta a fost primul punct discutat. Al doilea punct este următorul. Aici s-a discutat Uh, despre cei care livrează, din punct de vedere al industriei și al consumatorilor. Ce trebuie să facă, cum să se acționeze în cadrul uh, produselor care trebuie să fie eficiente din punct de vedere uh, energetic. Era vorba de produse care nu folosesc curentul. S-a mai discutat și despre următorul lucru, cum se poate lărgi aria de produse. Aici s-a discutat despre aparatele care sunt eficiente din punct de vedere energetic. La prima citire am, am uh, discutat pe text și am hotărât că trebuie să uh, luăm în considerare și directiva corespunzătoare aici. Am ajuns la un acord politic împreună cu Consiliul, așa cum am spus înainte. Mai vreau să adaug următorul lucru. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului uh, de la Lisabona, măsurile de implementare și celelalte lucruri și toate celelalte prevederi vor intra acum în vigoare în următoarea săptămână din, din partea Parlamentului European va exista munca va continua, în săptămâna viitoare ne vom uh, formula propunerile. Și atunci vom discuta din nou despre directivă. La prima lectură am spus următorul lucru acest a A2G trebuie să fie păstrat și aici au existat niște modificări. Am spus că intervalul de timp în care intervalul de timp trebuie să apară în cazul aparatelor, în cazul produselor. În Consiliu au existat discuții, dar uh, până la urmă părerile au fost destul de contradictorii. A până la G se va menține în continuare, dar cu următoarea posibilitate să se mai poată adăuga trei clase uh, suplimentare A+, A++++ și acestea vor fi incluse. Restul lucrurilor rămân așa cum sunt. Consumul de energie trebuie luat din nou în considerare în ceea ce privește noile dezvoltări. Trebuie să reamintesc și următorul lucru. Și în Parlamentul European a avut loc uh, o discuție în ceea ce privește uh, în ceea ce privește prevederile obligatorii. S-a discutat foarte intensiv chiar dacă această temă este una la care am lucrat în comun împreună cu Comisia. Αναφέρει uh, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν uh, τις αρμόδιες αρχές στην επισύναψη uh, συμβάσεων δημόσιων προμηθειών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 percet szánt tisztelt elnök úr erre köszönöm a szót, tehát mínusz 3.37-nél vagyok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos... Voi încerca să vorbesc mai pe scurt. Este un domeniu foarte important. Astăzi am auzit că uh, că am auzit um, că cetățenilor nu li se pare foarte importantă eficiența energetică. Etichetarea și etichetarea ar putea fi acum un numitor comun între producători și între consumatori. Producătorii ar putea să își facă astfel cunoscută calitatea crescută a produselor lor, iar consumatorii ar putea să cumpere acele produse care au un consum redus de energie. Eu, ca nou europarlamentar, am încercat să mă informez în acest domeniu. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor. La data de 9 martie, Comisia a sprijinit um, uh, ace această propunere. Ar fi fost foarte uh, periculos pentru consumator să nu poată să aibă acces la asemenea informații. Am auzit că și în ceea ce privește frigiderele a existat o discuție în sesiunea plenară și acolo a fost sprijinită uh, propunerea comisiei. Ceea ce am auzit astăzi despre A+, A++, și A+++ și așa mai departe, aceste categorii care vor fi introduse ne arată următorul lucru am trecut peste părțile cele mai dificile. Produsele cele mai bune vor avea un nou mod de etichetare. Cred că ar trebui să mergem în această direcție pentru toate produsele. Este un domeniu foarte important, așa cum am spus la început. Aici putem să creăm un echilibru între producători și consumatori, dacă ne luăm munca în serios. Vă mulțumesc foarte mult, domnul coleg Rude. Mulțumesc, Uh, Voiam să spun um, că v-ați descurcat de minune, dat fiind propunerea, cea mai recentă propunere a Comisiei, cât și uh, presiunea pusă pe statele mai puțin ambițioase, ca să spunem așa. Deci rezultatele au fost extraordinare. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez felicitări. Mulțumesc, domnule coleg, ați vorbit pe scurt, clar și la subiect. Vă mulțumesc încă o dată. Doresc să-i să mulțumesc tuturor uh, colegilor și doamnei Podimata. Trecem acum la punctul 16. Aici am cerut comisiei să ne prezinte uh, punerea în aplicare a regulamentului privind emisiile de dioxid de carbon ale autoturismelor. Mulți colegi au vrut să discutăm despre acest subiect și de aceea cerem acum comisiei să ne prezinte ce s-a mai întâmplat, cum se cum uh, continuă lucrurile. Îl salut pe reprezentantul comisiei. În primul rând, vă rog să luați loc, iar apoi veți avea cuvântul. Doriți să începeți cu o scurtă prezentare, nu? Da. Păi, um, Bună dimineața tuturor, mă numesc Filip Aon, sunt de la Digi Mediu. Îmi cer scuze că a trebuit să reorganizați ordinea de zi în această dimineață. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre legislația de punere în aplicare în ceea ce privește regulamentul privind emisiile de dioxid de carbon ale autoturismelor. Vă amintiți poate că există trei acte normative adoptate prin comitologie în conformitate cu regulamentul. În primul rând se stabilesc reguli pentru monitorizarea emisiilor produse de autoturisme. Este vorba de articolul 8 al regulament, a regulamentului. Este uh, vorba apoi și de articolul 11 care se referă la derogări uh, pentru producătorii mici sau producătorii de nișă. Aici avem procedura uh, prin examinare și articolul 10 care se referă la inovații ecologice și nevoia de stabilire a unei metodologii. Aici avem tot uh, procedura de reglementare. Am avut trei grupuri de lucru cu reprezentanții um, autorităților competente din statele membre pentru a discuta proiecte, pentru uh, Uh, pentru punerea în aplicare lină a acestor regulamente. Am avut uh, în octombrie și o întâlnire cu părțile implicate, cu părțile interesate, ONG-uri, asociațiile producătorilor uh, și reprezentanții statelor membre și alții. Feedback-ul a fost foarte bun din partea industriei și din partea statelor membre. Acum uh, mergem mai departe în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon și în ceea ce privește derogările pentru producătorii mici și pentru producătorii de nișă. Avem uh, consultări cu Comisia și dorim ca aceste documente să fie discutate de Comisia pentru Schimbări Climatice în februarie anul viitor. Al treilea domeniu reprezintă ecoinovația, reprezintă poate domeniul cel mai complex în ceea ce privește la nivel conceptual, dar și în ceea ce privește gestionarea proceselor. Acest uh, document nu este încă gata și va mai întârzia puțin. În ceea ce privește conținutul acestui document, în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon, majoritatea discur- discuțiilor au, s-au concentrat pe sursele de date, pe modul în care putem primi informații um, exacte de la statele membre în ceea ce privește înregistrarea autoturismului, și așa mai departe și modul în care aceste date pot fi uh, utilizate de comisie, precum uh, și discuții privind, com, privind uh, autoturisme care folosesc biocombustibili. În ceea ce privește procedura de derogare, s-a discutat mai puțin conținutul, cât uh, uh dovezile de care, care trebuie analizate de comisie pentru ca uh, producătorii să fie eligibili uh, pentru aceste uh, derogări. În ceea ce privește ecoinovația, discuțiile s-au concentrat pe definiția acestui concept și modul în care putem avea o definiție corectă pentru toți furnizorii și producătorii, iar în momentul în care iar în momentul în care avem o definiție, Comisia va trebui să hotărască cum va procesa, cum va prelucra uh, Uh, solicitările pe care le va primi, care vor fi în număr foarte mare. Iată, acestea sunt documentele care vor uh, fi publicate uh, la începutul anului viitor în ceea ce privește monitorizarea și ecoinovația. Vă mulțumim mult. O scurtă completare prin uh, Comisia pentru Schimbarea Climei, cred că ați vrut să spuneți cea pentru mediu. Nu există o asemenea comisie, din câte știu eu. Cel pentru mediu este cel care se ocupă de aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru informații. Domnul Langan are cuvântul. Uh, eu sunt raportor în Comisia pentru Industrie pe această temă consider că regulamentul a fost uh, calea pe care trebuia să mergem, astfel încât să putem să uh, stabilim aceste emisii de dioxid de carbon în cazul autoturismelor. La târgul de automobile din Frankfurt, cel mai recent, am aflat că în toată lumea producătorii auto sunt acum pe cale să uh, adopte uh, ceea ce le-am propus regulamentul a fost corect pentru că astfel uh, industria, altfel industria nu ar fi făcut lucrurile necesare. Am impus acest regulament deși o anumită parte a comisiei nu a fost de acord. A existat aici un aspect foarte important în ceea ce privește negocierile finale, doamna Angelica Wibler a participat la trilogul cu acest subiect și anume în ceea ce privește eco-inovația. Din informațiile mele, doar uh, câțiva au fost pentru și dacă așa rămân lucrurile, atunci Comisia va bloca domeniul eco-inovației. Spun aceste lucruri pentru că au existat propuneri clare care au fost făcute. Dacă dorim să reducem emisiile în, ca, în cazul noilor autoturisme, atunci trebuie să, să luăm în considerare nu doar motorul, ci întreagă, întregul autoturism. E un sistem întreg, trebuie să aducem progres în întregul sistem. Dacă alegem doar uh, o anumită unitate de măsură, un gram pe kilometru, să spunem, atunci lucrurile nu vor sta cum trebuie. Furnizorii pot să se ocupe de ecoinovație doar atunci când îl aplică pentru fiecare tip de autovehicul. Lucrurile acestea nu se găsesc în uh, text. Comisia a considerat că nu trebuie introduse și de aceea cer Comisiei ca atât în, ca în textul legislativ să prevadă aceste lucruri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Nibler! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus acum colegul meu îl sprijin pentru că împărtășesc îngrijorările sale. Ca președinte a Comisiei pentru Industrie am participat la trilogul care a fost menționat atât atunci când și în cadrul altor reuniuni s-a luat următoarea uh, hotărâre că regulamentul este cel al Parlamentului European și că acesta va fi pus în aplicare, dar negocierile au fost tot uh, tărăgănate. Și eu am rețineri în acest sens și eu doresc să se discute despre subiectul eco-inovației. Uh, ca și membru al acestei comisii, și este de datoria noastră să promovăm inovația acolo unde este posibil și e important să investim în eco-inovație. Așa că ceea ce a spus colegul meu a fost foarte important. Aici se pare că se pun piedice eco-inovației, există impedimente birocratice, astfel încât să se permită cât mai puține eco-inovații, dar nu asta dorește regulamentul. Și nu, ne, și nu vom renunța până când regulamentul va, va fi pus în aplicare așa cum s-a hotărât pe timpul negocierilor. Am și eu o întrebare. De ce, fur, de ce furnizorii nu sunt puși pe picior egal cu producătorii? Trebuie să existe această cuantificare pentru orice tip de autovehicul în ceea ce privește eco-inovația. Nici în regulamentul nostru nu se regăsește ceea ce am spus. Nu știu dacă Comisia are de gând să facă ceva în acest sens. M-ar interesa mult să știu acest lucru. De ce nu pot fi furnizorii să fie independenți de producători în ceea ce privește ecoinovația? cred că aici vor exista din nou probleme. Colegul meu a spus, a făcut multe referiri la ecoinovație, a vorbit despre acel, despre acel nivel de 1 gram pe kilogram, pe kilometru. Aici lipsește un cel al uh, producătorilor. Trebuie să vedem exact ce e cu aceste cantități, de ce există acest prag, nu îl înțeleg. În loc să motivăm ecoinovația, se pare că ea este puțin împiedicată. Trebuie să se investească mai mult în acest domeniu. Vă rog, trebuie să ținem cont de documentul pe care le avem în față. În Europa și în, în Europa industria automobilistică trebuie să se alinieze țelurilor de nepoluare a mediului. Într-adevăr, avem nevoie de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie ca în orice trebuie să ne asigurăm că și eco-inovația este un domeniu în care se va investi în întreaga Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnulela. Și întrebările mele merg în aceeași uh, direcție. Se pare că din partea Comisiei au intervenit aceste obstacole. În ultimele luni s-a lucrat asupra acestor proceduri, au existat mai multe propuneri uh, s-au adus organizații care să, care să monitorizeze evoluțiile. S-a, vorb- făcut această expertiză de către organizații independente. În Germania există două astfel de organiza- organizații, mai există și în alte țări organizații independente. aș dori să știu nu când comisia, ci când legislatorul va, a, va face ceva în ceea ce privește eco-inovația. Nu se poate să, nu se poate ca tocmai comisia care se ocupă de 12 luni de acest subiect să pună impedimente în ceea ce privește inovațiile în acest domeniu. Verificarea comisiei uh, ar se face mult prea încet. De aceea trebuie să spun că nu se poate ca prin intermediul procedurii de comitologie Comisia să facă verificări pe un termen de 12 luni. Mulțumesc. Îi dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei să clarificăm întrebările. Mulțumesc pentru aceste întrebări. După cum am spus încă de la bun început, încă ne aflăm în faza de uh, concept, de redactare a acestui document referitor la ecoinovație. Încă nu am redactat nimic concret în momentul de față. Deocamdată ascultăm opinia industriei, opinia statelor membre și, după cum v-am spus, săptămâna viitoare va avea loc o discuție cu producătorii de autoturisme tocmai pe acest subiect al eco-inovației. Apoi, în ceea ce privește furnizorii, un element evocat de două ori, uh, regulamentul este foarte clar. Uh, furnizorii pot și ei să aplice și încă nu știm foarte bine cum anume vom face economii prin această ecoinovație. E o dezbatere încă deschisă. Ecoinovația Uh, se va referi la uh, emisiile de CO2. Însă, deocamdată, această um, cantitate de emisii de CO2 care va fi redusă e deocamdată o sumă abstractă. Nu știm exact cât anume va fi. Se vor face economii, asta este clar, nu avem îndoieli. Apoi, în ceea ce privește uh, termenul pentru luarea unei decizii, mi se pare rezonabil. Ne aflăm în fața unui subiect uh, complex, uh, aspecte științifice, aspecte tehnice, încă nu știm cum stau lucrurile concret în momentul de față. Și, pe de o parte, trebuie să vedem și cum va reacționa industria odată ce vom introduce aceste eco-inovații. Să vedem care vor fi reacțiile. Poate că se va cere Comisiei să revizuiască, uh, să-și revizuiască poziția și um, noi ne dorim deocamdată un proces de verificare a tuturor elementelor care să fie credibil. Uh, e nevoie de o redactare a documentului, apoi de traducerea acestuia și așa mai departe. Deci, termenul uh, limită stabilit pentru realizarea acestui document mi se pare rezonabil. Apoi, chestiunea referitoare la un gram pe kilometru. E un prag pe care l-am discutat deja. Însă discuțiile încă rămân deschise, încă nu am luat o decizie definitivă și putem asculta toate propunerile în această uh, privință. Uh, însă ideea este că ne dorim inovații tehnologice care să fie încurajate în acest sector industrial. De asemenea, au fost uh, discuții despre eco ecoinovația referitor nu numai la motorul mașinii, ci la întreaga mașină pe ansamblu. Uh, însă, deocamdată trebuie să vedem cum vor uh, evolua testele uh, tehnice. Bineînțeles, ecoinovația reprezintă un potențial, însă există anumite reguli care trebuie respectate. Mulțumesc! Da, danke für Ihre Reaktion. Sehe keine Vă mulțumim, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Totuși, domnule, da, doresc să mai spun ceva. Ar trebui comisia să primească o serie de întrebări ca să putem discuta mai departe. Nu e nevoie de aceste întrebări. Cred că uh, părerile au fost exprimate clar acum în comisie. Va exista acea scrisoare și în scrisoare se va reflecta ce s-a discutat aici și întrebările care au fost exprimate. Cred că Comisia ne va ajuta în acest proces. Aceasta este hotărârea care a fost luată. avem o procedură clară aici, există o hotărâre clară din partea Parlamentului și a Comisiei, aceasta este pusă în aplicare, așa că și noi trebuie să acționăm în același sens, vom uh, scrie scrisoarea și apoi vom aștepta un răspuns. Probabil trebuie să scriem și Consiliului pentru a ști ce s-a întâmplat. Aveți cuvântul. Aș dori să Uh, cerem comisiei să răspundă înainte de audierile pentru comisari. Da, putem să încercăm, deși e acum uh, vine, acum vine Crăciunul, dar vom încerca. Da, vom ține cont de aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru acest uh, răspuns de acum și acum continuăm Ne vom folosi de toate mijloacele tehnologice astfel încât să asigurăm protejarea climei. Vă mulțumesc și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume unul foarte iubit și anume chestiuni diverse. Probabil nu avem ce discuta aici, nici eu nu știu ce să spun. Trecem la numărul 20 și aici vă anunț, că, vă anunț datele următoarelor reuniuni, dar dar în aceste termene pe care le vedeți aici vor exista audierile comisarilor, atunci ne vom revedea, probabil ne vom vedea foarte des, iar după aceea vor avea loc reuniunile obișnuite. Ieri uh, coordonatorul, secretariatul coordonatorilor a zis că va căuta noi termene le mulțumesc tuturor colegilor și colegelor. Acum am terminat. Vă doresc uh, o zi bună în continuare. Vă mulțumesc!